Acest uh, punct de pe ordinea de zi este acum închis și vă anunț că vom vota mâine la orele 11.30. Raportul și amendamentele. Am să vă fac câteva comunicări care tocmai mi-au parvenit. Am primit uh, două poziții în prima lectură din partea Consiliului și motivația acestora. De asemenea, un document de poziție al Comisiei. Titlurile vor fi publicate în procesul verbal al acestei reuniuni. Parlamentul are trei luni la dispoziție pentru a se pronunța și termenul se calculează pornind de mâine, adică de pe data de 26 octombrie 2012. Apoi am primit din partea grupului verzilor o cerere de numire în Comisia Parlamentară. Această numire va figura în procesul verbal al acestei sesiuni și se va considera că, în cazul în care nu apar obiecții, această numire este aprobată, odată cu aprobarea procesului verbal. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, este raportul prietenei mele, Gardia Sabal Rubial, asupra instrumentelor financiare inovatoare în contextul cadrului financiar multianual și îi dau de îndată cuvântul doamnei raportor. Muchas gracias, presidente, comisario Lewandowski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar Lewandowski. E a treia oară că ne vedem acum în plenară. Dacă îmi dați voie, aș dori în primul rând să mulțumesc raportorilor din umbră și raportorilor pentru aviz, pentru munca depusă și contribuția la